raportul ELER, normele de participare și diseminare pentru programul Orizont 2020 și aici avem uh, un vot cu privire la blocul 1, amendamentul 138 pentru, împotrivă, abțineri, Să adoptă. Cu acestea, celelalte amendamente devin caduce și trecem la propunerea Comisiei astfel amendată pentru, împotrivă, abțineri, Să adoptă. Și acum amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și în final, rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Matias, agenda strategică de inovare. Și aici avem un bloc 1, amendamentul 85, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2 devine caduc și votăm acum propunerea comisiei amendată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la raportul MERS, Institutul European de Inovare și Tehnologie, blocul 1 și aici, cu amendamentul 61, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al doilea bloc devine caduc, propunerea comisiei amendată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la raportul Kreuzmann, competitivitatea întreprinderilor și uh, întreprinderilor mici și mijlocii în perioada 2014-2020. Blocul 1, amendamentul 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 2 devine astfel caduc. Votăm acum propunerea comisiei astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și în final, rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Să adoptăm. Trecem acum la raportul Dacrasa Carvaiu, programul specific de punere în aplicare a programului Orizont 2020, blocul 1, amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cu aceasta, amendamentele de la blocul 2 devin caduce. Propunerea comisiei astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem mai departe la raportul domnului Huang Gok, statisticile europene. Aici avem un bloc 1, 43, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta, blocul al doilea, care avea 42 de amendamente, uh, devine caduc. Trecem la propunerea comisiei amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Raportorul, după acest vot, a solicitat să ia cuvântul pe scurt. Domnul Huangok. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul a adoptat o poziție foarte puternică pe acest dosar. Sperăm că de acum înainte, Consiliul va ține cont de acest lucru și Comisia va fi în această privință constructivă, pentru că vrem să mergem cât mai repede cu putință la o a doua lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Huancoc. Trecem acum la raportul Steinruck, programul pentru schimbări sociale și inovare socială. Avem blocul numărul 1 cu amendamentul 179. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Cu aceasta, blocul al doilea devine caduc. Propunerea comisiei amendată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem cu aceasta la raportul HAUG, programul pentru mediu și politici climatice, LIFE. Amendamentul 85, sub forma blocului numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceasta blocul 2 devine caduc și toate celelalte amendamente. Cine este pentru propunerea comisiei astfel amendată? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai avem un amendament, 86, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Cu acesta trecem la raportul Stolojan, programul de acțiune pentru impozitare și aici avem un prim bloc cu amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea bloc devine caduc. Propunerea comisiei amendată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem la raportul Baltasare, programul de acțiune în domeniul VAMAL și aici avem blocul 1 cu numărul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Blocul al doilea devine caduc. Propunerea comisiei astfel amendată pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mai avem un amendament 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la raportul Bowles, asigurarea și reasigurarea, solvabilitate 2. Textul integral, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea comisiei amendată, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta trecem la propunerea de rezoluție cu privire la situația actuală în ceea ce privește agenda de dezvoltare de la Doha. Avem mai întâi o rezoluție, o propunere de rezoluție a verzilor. Votăm rezoluția integrală. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi avem o propunere de rezoluție a EUL NGL. Rezoluția per total. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mai avem o propunere de rezoluție a INTA cu mai multe uh, amendamente, toate se votează cu vot prin amendament nominal. Amendamentul 8, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 9, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 10. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 11. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 9. Nu, îmi cer scuze, se corectează președintele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 15. 15. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5 cu amendamentul oral. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Salva Vidicain. Ah. Bine. Muchas gracias, señor presidente. Como coponente con el... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca raportor împreună cu domnul Moreira, aș dori să vin cu un uh, amendament oral, amendamentul 5 al grupului socialist, să nu ne mai referim la barierele non-tarifare. Deci să eliminăm această referință pentru că ni se pare că nu este locul potrivit să includem uh, aici. Și atunci uh, partea din mijloc ar spune salută Ehm, creșterea numărului de conturi. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Salva Gibt es Einwände? Mulțumesc, domnule Pitikainen. Există obiecții? Nu este cazul. Atunci uh, votăm amendamentul 5 în această formă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Ah, verificăm la 3. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 6. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 7. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Rezoluția per total, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la propunerea de rezoluție cu privire la planul de acțiune Antreprenoria 2020, relansarea spiritului de întreprindere în Europa. Aici avem mai multe amendamente și pe părți. Amendamentul 9, text original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15,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 Se adoptă. Partea a patra. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 43, text original, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția per total. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la raportul COPA, punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. Aliniatul 7, text original, pe două părți, amândouă vot prin apel nominal. Pentru prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 9, amendamentul 1, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Aliniatul 22, pe două părți, amândouă vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 24, pe patru părți. Nu, amendamentul 2 mai întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și cu aceasta, aliniatul 24, textul original, pe patru părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a treia, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a patra, pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Aliniatul 26. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul, amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Încă o dată, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Rezoluția per total, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Galler, baza industrială și tehnologică de apărare europeană. Aliniatul 4, text original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 5, text original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 7, text original, pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 9, text original, pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 11, pe două părți, amândouă vot prin apel nominal. Partea 1, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 17, origi, textul original, votul în apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 20, pe două părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 25, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 26, vot în apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Alineatul 27, vot prin apel nominal. Votul este deschis.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 Se adoptă aliniatul 31 pe două părți, textul original. Prima parte, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă partea a doua. De asemenea, prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 33 pe două părți. Vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 34 pe două părți, am două vot prin apel nominal, prima parte votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 36, textul original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 37, pe două părți, amândouă vot prin apel nominal, prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 40 pe două părți, două vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 44 pe două părți, amândouă vot în apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 44, al, a doua parte, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 46 pe două părți, amândouă vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 47, textul original, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 48, pe două părți, amândouă vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 49, textul original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 51, Vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 52, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. se adoptă. Și acum a rămas doar aliniatul 53 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final cu privire la rezoluție, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis se adoptă. Și trecem acum la ultimul vot al zilei de astăzi, consolidarea dimensiunii sociale a UEM. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Votul electronic este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Vreau să vă atrag atenția că dacă vă retrageți cardul înainte de încheierea votului din consolă, votul nu poate fi luat în considerare. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Amendamentul 3. Verificare electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Aveți dreptate, cu o diferență de 4 voci se respinge. respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și la 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6, uh, textul original. Nu, acesta devine caduc, își cere scuze președintele. Aliniatul 7, amendamentul 10, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge textul original, aliniatul 19, pentru, împotrivă, verificăm, aliniatul 19, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Aliniatul, amendamentul 13, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Cu aceasta, textul original, alinia, uh, aliniatul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 21, textul original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 24, textul original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceasta textul original devine caduc. Aliniatul 26, amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 5. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Cu aceasta textul original devine ca aduc. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cu aceasta și aici textul original devine caduc și votăm rezoluția per total, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări tuturor raportorilor. Vă doresc uh, poftă bună celor care merg la masă și drum bun celor care pleacă spre casă deja. Și acum, doamne Berez, vă rog. Merci, monsieur le président. Domnule președinte, rezoluția nu este cea pe care aș fi vrut să o văd adoptată. Ea constituie totuși mandatul pe care această plenară îl încredițează, încredițează echipei noastre de negocieri pentru următoarea pentru următoarea întâlnire a șerpașilor pentru a include o dimensiune socială. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Berez. Am încercat să trecem rapid prin voturi și aș fi recunoscător dacă ați părăsi sala, dacă doriți să vă întrețineți între dumneavoastră, pentru a ne putea dedica explicațiilor de vot. Are cuvântul, mai întâi cu privire la raportul eh, Riera Madurel, domnul Lainen. Herr Kollege Leinen.